commencer. Voilà. Euh, si vous le voulez bien, on va commencer. Ça fera venir les autres. Ça attirera nos collègues pour euh, cette séance l'ordre du jour a quand même euh, beaucoup d'intérêt. Haideți să începem discuțiile pentru că avem destul de multe puncte pe ordine de zi. Dacă nu se opune nimeni, considerăm proiectul de ordine de zi adoptat procesul verbal din ianuarie pe care vi l-am prezentat va fi considerat ca fiind aprobat dacă până la finele sesiunii de astăzi nu există obiecții. În ceea ce privește comunicările președinției, nu avem nimic pentru astăzi, așa că trecem direct la ordinea de zi. Primul punct este un subiect extrem de important pentru lumea feroviară, sistemul de gestionare a traficului, RTMS, este un element esențial pentru coerența și buna funcționare a rețelelor transeuropene, însă suntem mult, mult prea departe de a ne fi atins obiectivul, și anume prezența acestui sistem în întreaga parte principală a rețelei, astfel încât să se poată gestiona acest trafic de călători și de mărfuri în condiții de securitate. Suntem, prin urmare, departe de asta, în ciuda declarațiilor părților interesate. Este un subiect foarte relevant și pe plan tehnic și financiar și politic. Avem plăcerea de a avea alături de noi pe domnul Ladislau Malco, căruia îi mulțumesc pentru prezență. Este un membru al Curții de Conturi și raportor pentru raportul special privind RTMS, care ne va prezenta rezultatele celui mai recent audit al Curții. După care domnul Cafici de la DGMOT pentru, din partea Comisiei care ne va prezenta viitorul, documentul publicat de comisie privind viitorul RTMS. Domnul Balco, aveți cuvântul. Mr. Chair, good morning, Madam reporter. Mulțumesc. Bună dimineața, domnilor și domnilor. Raportul nostru special din 2017, care se referă la un sistem unic de gestionare a traficului feroviar, uh, Este un raport care se referă la transport, subiectul comisiei dumneavoastră. În vară vom publica un raport care se referă la transportul feroviar de mare viteză în UE, după care o revizuire de ansamblu asupra mobilității transportului terestru. Și eu mă voi ocupa. În raportul din 2016 am constatat că rețeaua feroviară europeană a rămas practic un sistem de rețele naționale separate cu sisteme de semnalizare diferite care nu sunt interconectabile, ceea ce ne arată că RTMS va fi implementat lent. Raportul actual se bazează pe raportul privind transportul de mărfuri. Statele membre au fiecare propriile specificații pentru semnalele feroviare pentru a depăși această situație și pentru a crea un spațiu feroviar unic european, industria, cu sprijinul Comisiei, a început la finele anilor 80 să dezvolte acest sistem RTMS pentru înlocuirea sistemelor naționale de semnalizare cu unul singur care permite trenurilor să uh, se deplaseze fără întrerupere și să promovând astfel competitivitatea. Contribuția la RTMS din partea bugetului TNT CF și fonduri structurale a fost în jur de 1,2 miliarde de euro în perioada anterioară de programare și 2,7 miliarde în perioada actuală. O implementare de succes a sistemului depinde de mulți factori, Comisia, Coordonatorul European și Agenția Feroviară Europeană ERA. RTMS este produs de Uh, industrie și implementarea fizică necesită manageri de infrastructură, trackside și companii feroviare care să achiziționeze RTMS. Am examinat modul în care acesta a fost uh, programat. Am vizitat șase mari state Am revizuit 51 de proiecte cofinanțate de în aceste state membre. Per ansamblu s-a constatat că, în ciuda nevoii pentru unui sistem unic, implementarea RTMS în UE este la un nivel foarte scăzut și nu pare să avanseze prea repede, pentru că Există multe companii feroviare care ezită să investeze în echipamente RTMS costisitoare și nu există cazuri um, care să justifice fondurile așa de mari cheltuite. Prin urmare, asta riscă să ducă la neatingerea obiectivelor din 2030 și, de asemenea, riscă să pună sub semnul întrebării și realizarea spațiului european feroviar, precum și competitivitatea transportului feroviar față de cel rutier. În ceea ce privește planificarea RTMS, am constatat că, în ciuda alegerii strategice de a avea un singur sistem în UE, nu există o estimare globală a fondurilor necesare pentru întreaga rețea. Obligațiile juridice introduse nu nu implică uh, de uh, scoaterea din funcțiunea sistemelor naționale. Din statele membre vizitate, Danemarca a ales să elimine sistemul național și să implementeze RTMS ca sistem unic în majoritatea rețetelor sale. Pentru restul, RTMS este un sistem suplimentar pe lângă cele naționale. Prin urmare, ritmul de implementare a sistemului este lent și segmentele nu sunt conectate între ele. La finele lui 2016, doar 8% din sisteme aveau RTMS. Implementarea RTMS pe materialul rulant este de asemenea lentă și există o lipsă de coordonare între site și implementarea la bord. Pe baza acestor observații am făcut două recomandări. În primul rând, Comisia și statele membre trebuie să analizeze costurile totale ale implementării TMS pe stat membru și, în al doilea rând, Comisia trebuie să ajungă la un acord cu statele membre cu privire la obiective realistice și, realiste și obligatorii în sistemele naționale de semnalare. În ceea ce privește implementarea RTMS și interesele companiilor, acesta este relevant pentru multe companii feroviare cu nevoi diverse. E nevoie de investiții fără uh, profit imediat. Asta pentru cei care spun că avantajele nu vor fi chiar așa de vizibile. Dar uh, datorită integrării RTMS cu sistemele de semnalare naționale există probleme cu compatibilitatea versiunilor instalate. Uh, Deocamdată nu există RTMS în UE care să poată funcționa pe toate tipurile de linii feroviare, pe toate sistemele feroviare. Statele membre au ales să implementeze RTMS în diferite etape de dezvoltare și pe diferite linii. Specificațiile tehnice pentru interoperabilitate au evoluat rapid ducând la lipsa de stabilitate a sistemului și necesitând uh, actualizări. În statele vizitate am constatat că RTMS-ul generează avantaje pentru managerii de infrastructură și companiile feroviare în ceea ce privește viteza și capacitatea. Per ansamblu, în ciuda programului 2014 și noul plan de dezvoltare europeană rămân mari provocări. De exemplu, încă nu există termen obligatoriu pentru scoaterea din funcțiune a sistemelor naționale de semnalare, astfel încât RTMS să devină singurul sistem, nu un sistem suplimentar. Există proceduri de certificare greoaie care îngreunează procesul și credem că rolul consolidat al ERA, care va deveni autoritatea oficială din 2019 pentru RTMS în cel al patrulea pachet feroviar este un pas în direcția corectă. Pe baza acestor observații, mai avem un set de recomandări. Comisia și statele membre, împreună cu factorii interesați și industria RTMS, ar trebui să examineze diversele mecanisme pentru a susține cazurile de afaceri individuale pentru implementare, care trebuie să funcționeze fără sprijin excesiv din partea bugetului european. Comisia și ERA, cu sprijinul uh, industriei, trebuie să păstreze RTM stabil, să corecteze uh, greșelile existente și incompatibilitățile și să garanteze viitoare compatibilități pentru toate sistemele RTMS. Trebuie să există și o foaie de parcurs pentru dezvoltarea de unități la bord pentru toate liniile echipate și utilizarea de standarde și template-uri pentru proiectul RTMS și să faciliteze procesul de învățare în statele membre. Comisia trebuie să evalueze dacă ERA are resursele necesare pentru a acționa ca un sistem, ca o autoritate <clears throat> care controlează total sistemul cu responsabilități pe măsură. Statele membre trebuie să-și alinieze planurile naționale de dezvoltare și să-și sincronizeze proiectele pentru dimensiunea transfrontalieră. Comisia trebuie să monitorizeze implementarea acestui plan și să stabilească niște jaloane pentru monitorizarea progresului. Și în încheiere, în ceea ce privește finanțarea UE pentru RTMS, atât pentru șine cât și la bord, acoperă doar o parte limitată din costurile globale, deci majoritatea investițiilor țin de companiile feroviare relevante care nu beneficiază neapărat uh, rapid de această implementare. Am evaluat uh, dimensiunea investițiilor necesare pentru toate aceste rețele europene între 73 și 177 de miliarde de euro este suma la care s-a ajuns. Și dacă includem și montarea dispozitivelor la bord, ajungem între 80 și 190 de miliarde de euro pentru întreaga rețea. Deci este o mare diferență față de fondurile europene de 1,2 miliarde de euro în etapa anterioară și 2,7 în perioada actuală. Pentru materialul rulant, costurile variază între locomotivele dot, care trebuie dotate cu RTMS și noi locomotiv noi locomotive achiziționate cu RTMS deja implementat. Am constatat că se poate ajunge până la 1 milion de euro. Costul mediu este estimat la 3 160.000 de euro sau 15% din valoarea locomotivei. În plus, am constatat că nu toate fondurile UE disponibile pentru RTMS au fost folosite pentru proiecte RTMS. 50% din fondurile TNT alocate inițial proiectelor RTMS în 2007-2013 au fost folosite pentru altceva și în cele șase țări folosite, chiar 86% din aceste fonduri au fost folosite pentru altceva. În ciuda implicării, am constatat că există riscul ca fondurile CEF să fie și ele folosite pentru altceva în perioada 2014-2020. În momentul auditului, doar 50 de milioane de euro, adică 7,3%, din cele 689 de milioane de euro înlocați au mers în proiecte. Există și o prostă dirijare a fondurilor, mai ales în cazul punctelor transfrontaliere, unde era nevoie de coordonare. Pe baza acestor observații, în ceea ce privește fondurile europene, am făcut un ultim set de recomandări. Comisia trebuie să adopte procedura fondurilor pentru a reflecta mai bine ciclul de viață al proiectului RTMS, pentru a reduce decomisionarea și fondurile europene necesare și o a doua recomandare și ultima, Comisia și statele membre trebuie să țintească, să dirigeze mai bine fondurile UE disponibile pentru proiecte când sunt alocate pentru echipamente feroviare, asta trebuie să acopere rețelele principale sau punctele transfrontaliere cu prioritizarea operatorilor feroviari care sunt implicați în traficul internațional, în principal. Mulțumesc, domnilor și domnilor, pentru atenție. Mulțumim, domnule Stanaliza cursii de Conturi și să le mulțumesc pentru eforturile pe care le-au făcut domnul Balco și echipa sa pe acest subiect și pe ură. Vreau de la început să subliniez, așa uh, cum a spus și european. Și cred că mm, ăsta nu e puțin lucru, uh, pentru că, după cum vedem din raportul Curții de Conturi, înainte să vă spun câteva lucruri despre planul nostru de acțiune, care are legătură cu raportul pe care l-am auzit, vreau să mă refer la comentariile în ultimii ani cu privire la crearea acestui al patrulea pachet rutier și suntem cu toții de acord că ce trebuie făcut este să trecem mai decât să ne schimbăm abordarea de bază privind politica feroviară europeană. Comisia Cont se conexe în toate domeniile în care este nevoie de analize economice și studii de impact. Sigur, putem să nu. Primul element important ar fi să vedem dacă am folosit eficient fondurile europene. E adevărat că nu doar la începutul său, ci și pe durata implementării, pentru a face o corelare mai bună între fondurile alocate suntem în totalitate de acord cu ceea ce cere curtea în ceea ce privește prioritizarea segmentelor cheie din rețea și ce se întâmpla în 2007. Dar sigur, lucrurile evoluează în mod constant. În ceea ce lucrurile se evoluau diferit față de prezent, însă trebuie să conștientizăm faptul că acesta nu este un program impus de Comisie asupra statelor membre și industrie. Costul ridicat al implementării. Asta este un domeniu în care Curtea are niște declarații foarte tranșante referitoare la aceste fonduri, zeci de milioane de euro, care vor fi necesare pe următoarele perioade. Sigur, implementarea e o problemă, dar trebuie să înțelegem că aceste activă. Și asta nu înseamnă că se întâmplă automat doar când echipamentele devin învechite. Trebuie să ne asigurăm că procesele sunt conectate între ele, astfel încât trenurile să poată rula în siguranță. Trebuie deci să avem în vedere aceste costuri, dar și să... Și de a doua reprezentare grafică. Very complex, and that's why we're taking all the measures uh... Veți vedea și în alte părți din uh, raport că încercați să luăm toate măsurile în acest domeniu, în cea de-a treia reprezentă clasificațiile RTMS. Iată, am căzut de acord împreună cu industria să uh, Încercăm să stabilizăm pentru mai mulți ani acest sistem. Avem și eh, pachetul pentru eh, traficul pe căile ferate, cel de-al patrulea pachet în care agențiile pentru căile ferate vor eh, putea să monitorizeze traficul în întreaga Europa și după aceea plăte și care urmează de asemenea să devină operațional după anul 2023. Dar depinde și de evoluțiile industriei. Trecem mai departe. Aici este vorba despre uh, uh posibilități de îmbunătățire uh, pentru mulți actori direct interesați uh, în acest domeniu și uh, trebuie ca prin finanțarea europeană să încercăm să obținem beneficii pentru întregul. Îmbunătățesc lucrurile atunci când există o coordonare a coridoarelor și a rețelei feroviare și din acest punct de vedere încercăm să acționăm prin planurile de acțiune. Este vital să creăm garanții că sistemul RTMS, planul de distribuție. S-au convenit anumiți pași cu reprezentanții industriei, prin toți cei care activează în acest domeniu. S-au făcut pași pentru a crea întreaga industrie uh, și-a asumat responsabilitatea unei modernizări pentru dezvoltarea unor unități suplimentare care să fie per și uh, de asemenea, în ce privește corecția erorilor, uh, există posibilizate. Bineînțeles că și echipamentul trebuie să fie adaptat uh, corespunzător, iar în ce privește finanțarea, conducrăm strict cu statele membre. Uh, există fonduri din cadrul programului CERF. Noi am înțeles că uh, valoarea RTMS-ului poate fi îmbunătățită dacă există uh, Uh, sisteme uh, modernizate de monitorizare și Danemarca uh, din acest punct de vedere are un rol de pioniera, dar și Belgia, Luxemburgul din acest punct de vedere au făcut progrese, țările de jos de asemenea. Deci există uh, progrese și dacă analizăm concluziile Consiliului, uh, toate statele uh, membre sunt încurajate să se înscrie pe această cale. Există un acord din acest punct de vedere între statele membre, cel puțin pentru evoluția pe termen mediu. Sigur că aș putea să intru în mai multe detalii, dar uh, timpul care mi-a fost afectat a expirat și uh, vă stau la dispoziție uh, pentru uh, nelămurie sau întrebări. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Fici. Sigur că nu am epuizat în felul acesta subiectul, vom reveni. Dar acum pot să dau cuvânt pentru o intervenție de câteva minute. Ne-ați făcut aceste prezentări destul de ample. Eu sunt o susținătoare a acestui sistem de uh, monitorizare. Um, în ce privește uh, poziția um, comisiei, am fost uh, puțin nelămurită. Lizez foarte critic și modul în care sunt cheltuiți. M-am întâlnit uh, cu doamna Werner, cu domnul Vink, membrii ai comisiei și spre deosebire și curții de conturi când spune că acest plan din 2009 de investiții uh, practic a eșuat uh, obiectivele și deci, nu va fi un proiect realizabil, mai ales dacă știm că 2016 doar 4100 de kilometri au fost dotați poate să îmbunătățească acum noul plan față de cel trecut. Există niște obiective mai realiste pentru perioada 2023 sau există uh, acorduri din partea statelor membre? Ce se întâmplă de fapt? Ce este realist? Uh, pentru că uh, noi um, nu am armonizat până la urmă această perioadă pentru proiecte cu um, uh, sumele care trebuie să fie garantate pentru uh, perioada 2007-2013, 50% din atunci când elaborezi un asemenea proiect important, fiecare stat membru este vinovat dacă nu contribuie la realizare dar pentru perioada 2014-2020 doar 50% uh, din 689 uh, uh, de milioane au putut. Pentru că până la urmă banii ar trebui cel puțin să vină înapoi în programul CEF. Dar oare există garanția că acești bani vor fi investiți pe viitor în extinderea sistemului de management al traficului feroviar? pentru că eh, pentru utilizați. Eu l-am întrebat pe domnul Vinc eh, care este opinia domniei sale eh, în legătură cu posibilitatea de schimbare în bine a lucrurilor, astfel încât toate statele membre să contribuie să se dezvolte un fel de model general. El mi-a răspuns doar așa trebuie să... Eu din, din Austria și partidul meu popular de acasă a spus în legătură cu acest subiect ca uh, și la Comisia Europeană să se tragă uh, concluzii legate de uh, eșecurile în ce privește la urmă sistemul RTMS este esențial prezentări cu 14 ani în urmă, eu am fost raportor pentru sistemul de management al traficului feroviar, RTMS. Tot ce spunem acum s-a mai spus și acum 14 ani. Cu alte cuvinte, în 14 ani nu să facem economii de 20-30% de capacități facem economii de miliarde în ce privește investițiile pentru că nu mai este nevoie de sisteme de semnalizare și bineînțeles că și în întreținerea sistemului facem economii de miliarde în Europa. Sistemul funcționează foarte bine în America pentru dezvoltarea infrastructurii dacă vor aplica și sistemul de management RTMS, ceea ce nu s-a întâmplat. Ce a făcut Comisia? Există un uh, egoism al statelor naționale care a fost atât de puternic încât au uh, operat mereu modificări din RTMS. Noi avem în solicita o mai mare cofinanțare, dar ce facem? Se accesează doar acești bani? Știți că uh, există și proiecte uh, retrofitting în proporție de 50%. Propunerea mea nu întreg în acest domeniu nu se investește nimic s-a interzis ca statele membre care au uh, un anume sistem foarte specific să nu mai poată să-l îmbunătățească pe acel sistem pentru a recurge la acest sistem uh, european. Comisia trebuie să... Deci, asta e propunerea mea. Comisia să nu mai atribuie bani pentru modernizarea infrastructurilor de până când nu se recurge la sistemul RTMS în fiecare stat național internațional. Eu știu că Deutsche Bahn a negociat cu Comisia în ce privește uh, traseul spre Ștetin. Asta înseamnă 30 de kilometri din acest traseu de 200 de kilometri nu a dispus de RTMS. Eu cred că lucrurile din acest punct de vedere trebuie să se schimbe nu mă interesează argumentele invocate de statele naționale, mă interesează faptele. Și Germania primește miliarde pentru mari proiecte, Stuttgart de pildă. Dar eh, eu cred că noi trebuie să atribuim acești bani cu mai mare severitate și condiționați. Și eh, mai există și o altă țară care uh, acționează foarte, zice că își poate permite să fie atât de europeană, tocmai fiindcă nu face parte din Uniune. Mulțumesc, domnule Tra. Foarte mult uh, curții de conturi uh, pentru acest raport foarte valoros. <clears throat> Haideți să nu ne ascundem după deget. Reiese foarte clar dintre rânduri că aici avem de-a face cu o critică severă a sistemului RTMS și mă alătur aici și domnului ai băut un pahar, după ai făcut uh, și un pipi și totul a rămas uh, ca înainte. Și exact asta, impresia asta am avut-o și când am auzit uh, punctul de vedere al comisiei. Iertemes. atunci noi în continuare am lucrat toți cu Blackberry-uri. Deci, uh, Evident că un sistem de infrastructură feroviară și uh, producerea unor locomotive uh, intercompatibile este altceva decât producerea unui tele. Cum justificați dumneavoastră ceea ce ați numit angajamentele asumate de statele membre? Nu văd niciun fel de angajament. Da? În Germania, acum câțiva ani, S-a prăbușit un tunel și trebuiau deviate trenurile prin Franța. Nu se putea. De ce? Pentru că sistemul Deutsche Bahn și SNCF că statele membre, statelor membre îi se permite în continuare să-și facă fiecare treaba uh, proprie. Avem nevoie de o dezbatere politică și o, o voi propune uh, chiar în uh, reuniunea coordonatorilor să avem o discuție foarte francă cu doamna comisar. în regulă. Dar dacă încercăm să vedem uh, cum se desfășoară această dezbatere, sistemul RTMS uh, este matur din punct de vedere tehnic. De ce întreb asta? Mă irită faptul că în Germania, acum câteva săptămâni, am uh, redeschis 600 de kilometri de uh, tronson de înaltă viteză, care de la uh, inaugurare încoace uh, a suferit uh, foarte multe Eh, deranjamente și eh, responsabilii feroviari eh, ne-au spus. Este extrem de dificil și chiar un organism așa de serios cum este Curtea de Conturi ne prezintă astfel de poziții vaci pe niște sume considerabile. Și ce am vrea să știm este în care situație operatorii, statele membre, sunt obligați să-și înlocuiască sistemele de semnalare și de securitate din motive de învechire, securitate și așa mai departe. Deci există cheltuieli obligatorii și în ce cazuri sunt obligați să plătească pentru a înlocui ceva ce funcționează cu ceva ce este RTMS. E un exemplu, Franța care a fost destul de trist. În Franța există peste 1000 de kilometri RTMS, într-o rețea care are peste 30.000 de kilometri, rețea feroviară, dar există și trei sisteme de semnalare diferite, incompatibile între ele, în același stat membru, care este Franța. Vedem, deci, că bilanțul a ceea ce există în prezent și ceea ce e necesar e unul greu de făcut. Avem o adevărată dificultate pe plan financiar. Pe de altă parte, domnule Valco, ați spus un lucru asupra care aș vrea să reveniți. Ați spus că e foarte dificil să a, scoatem în evidență avantajele financiare ale sistemului. Adică, dacă îmbunătățim viteza și frecvența circulației, în ce măsură se reflectă asta în investiții? Ieri am discutat pe larg despre acest subiect pentru a vedea dacă, dincolo de subvenții, putem folosi mecanisme financiare stimulante. Dacă nu există, dincolo de subvenții, putem folosi mecanisme financiare stimulante. Dacă nu există un profit al investițiilor, da, va fi cam complicat. Deci aspectul financiar este cât costă și cum se amortizează. Asta este al doilea subiect extrem de important și aș vrea să știu ce părere aveți în acest sens. Și în încheiere, ultima observație către comisie. infrastructura sine de puterile publice și par să nu le pese absolut deloc de aceste sisteme. Media nici la nivelul responsabililor politici. Adică se spune că au fost erori umane și așa mai departe, dar nu se vorbește niciodată despre modernizare. Comisia, sigur, nu a rămas pe loc, a creat o agenție, a încercat să stabilească o serie de uh, competențe, uh, câteva, un coridor Rotterdam, unde ar trebui să arătăm ce se întâmplă și cum avansează lucrurile. Îi dau cuvântele și pentru a ne clarifica întrebările pe care le-am pus. Mulțumesc, domnule președinte. După cum ați arătat în remarcile noastre introductive, dar și în ultima intervenție, acest raport a des, scris uh, chestiuni operaționale, strategice, tehnice. Aici, uh, acum purtăm o dezbatere uh, politică. Doamna Schmidt a reacționat din punctul de vedere al Comisiei de Control Bugetar și a reflectat unele din aspectele financiare ale incluse în raport. Raportul nostru însă numește lucrurile pe șleau. Și este nu doar critic, ci este și un raport constructiv pentru că descrie și posibile direcții de ameliorare a situației într-un domeniu atât de important pentru UE. Pe de altă parte, am aici un document de lucru al Comisiei eh, vis-a-vis -vis de eh, calea pe care ar putea o urma acest dosar pe viitor. Eh, noi nu suntem tehnicieni, ci auditori. Totuși, îmi permit să îmi exprim o atitudine de, de, de optimism rezervat, să-i spunem așa vis-a-vis -vis de dosar. Dezbaterea arată că, că raportul este foarte interesant pentru activitatea comisiei și Cram, domnul Cramel a arătat că această comisie și acum 14 ani s-a preocupat de acest uh, dosar, iar uh, că um, progresul în toți acești ani a fost totuși foarte lent. Dacă comisia dumneavoastră dorește, am putea să uh, Eh, revenim cu un raport de follow-up să monitorizăm direcția în care eh, evoluează eh, acest domeniu în urma recomandărilor pe care le-am formulat. Poate că colegul meu, Ubanici, ar putea să mai completeze cu câteva idei. Dacă permiteți, domnule președinte. Pour ajouter à ce que M. Balco vient de dire et Euh, Mulțumesc uh, doar pentru a adăuga ceea ce a spus domnul Balco. În raportul nostru, în legătură cu ceea ce a solicitat, am încercat să facem o deosebire între cazurile individuale de business și uh, pentru întreprinzători și cele care sunt uh, generale pentru Europa, care nu pot fi contestate dacă vom dacă reușim să fim mai convingători pentru că le finanțăm să uh, facilităm asumarea până la urmă uh, a uh, respectivei activități. Deci, dacă suntem mai convingători în relația cu operatorii, efort comun mulțumesc, putea fi uh, atrași uh, ce avantaje vor avea din această implicare? Merită. Pentru că investiția este doar pe termen scurt și pe termen lung este un câștig uh, enorm. Vă gândiți la 2 ani dosarelor feroviare uh, ținea de limitările impuse de Uh, planurile naționale. Cu pachetul al patrulea feroviar uh, am stabilit un nou cadru de referință uh, care include și specificații armonizate pentru sistem. Orice nouă viară europeană. Asta înseamnă că acum există decizii foarte ferme pentru limitarea și oprirea acestor fragmentări Ave, așadar, avem acum tehnologia care să uh, fie eficientă și sub raportul operabilității și al costurilor. Împărtășesc. Multe state membre au realizat că există beneficiile acestui nou sistem și acum deja au trecut ele însele la adaptarea la uh, operatorii de infrastructură. Tocmai de aceea avem o echipă de dezvoltare a infrastructuri care uh, coordonează și monitorizează aceste eforturi. Deci uh, trebuie să arătăm și operatorilor și statelor membre că aici uh, angajamentele asumate de operatori și de statele membre arată că acest coridor va fi uh, complet operațional începând uh, din 2023, cel puțin pentru transportul de marfă. Dar oricum este unul din principalele coridoare uh, de marfă din Europa. În plus, există state membre care au elaborat plan de implementare națională pentru adaptarea legislației și infrastructurii la noul sistem, indicând astfel că angajamentele pe care și le-au asumat uh, se concretizează. În ce privește intervenția domnului Kramer uh, și solicitarea lui ca noile, <clears throat> toate locomotive să aibă același sistem on-board de comunicare cu instalația de semnalizare. Aceste eh, instalații eh, on-board eh, vor fi obligatorii începând de anul viitor. Domnul Koch a vorbit despre nefericitul debut al noului tronson de înaltă viteză din Germania Uh, este un dezastru pentru Deutsche Bahn, într-adevăr, uh, și am urmărit uh, îndeaproape situația, dar dar problema nu este cu RTMS-ul, ci cu alimentarea unor parametri greșiți în acest <laughs> sistem. Sistemul funcționează, deci aparatele de măsură au arătat că ceva nu a funcționat și reacționând la aceste semnale de erori mecanicii de locomotivă au reacționat uh, în consecință, dar sistemul funcționează și mă, îmi face plăcere să vă asigur că va funcționa bine de acum încolo. În ce privește problemele uh, care au existat la tunelul uh, de lângă Rastat, este acel tunel care s-a prăbușit în Germania, Într-adevăr, atunci, la momentul respectiv, a existat uh, mare problemă pentru, pentru redirijarea uh, trenurilor de, uh, de marfă prin Franța. Aceste chestiuni le-am cunoscut atunci, dar cred că tocmai Rastat a fost, evenimentul de la Rastat a fost un impuls pentru Comisie uh, și pentru întreaga industrie feroviară să eh, revizuiască încă o dată eh, problema lingvistică, a interoperabilității sistemelor, a eh, instruirii corespunzătoare armonizate a mecanicilor, astfel încât dacă pe viitor s-ar întâmpla incidente de tip Rastat, să putem reacționa mult mai repede și mai bine în ce, privi, în ce privește returnarea banilor în CEF, o mare parte, într-adevăr, a banilor angajați pentru 2007-2013 a fost returnată. Din păcate, motivul este o, o, o desincronizare între între modul în care au fost puși la dispoziție banii și modul în care au fost lansate uh, în teren și desfășurate investițiile. Uh, a trebuit să recunoaștem uh, în exercițiul financiar precedent că într-adevăr este nevoie de mai mult timp pentru lansarea în acestor investiții. Eu cred însă că în actualul CFM nu vom avea această problemă. În ce privește stabilizarea și accesibilitatea RTMS, planul de dezvoltare și de implementare globală a RTMS uh, este în vigoare, dar încă nu îi se uh, resimt uh, efectele. Acestea vor apărea în timp și doar atunci vom vedea progresul pe care dumneavoastră îl considerați necesar pentru ca sectorul feroviar să rămână competitiv. Aspecte care trebuie clarificate aici, evident este că Și astăzi am văzut că subiect... Mulțumim domnilor Fici și Balco și echipelor lor pentru prezență și le doresc o zi foarte bună. un subiect destul de important. Nu o să reiau de la zero. Dat fiindcă e o primă discuție, o să dau în primul rând cuvântul comisiei, apoi doamnei Aiuto în calitate de raportor, raportorilor din umbră. Domnule Santamato, aveți cuvântul din partea comisiei. Thank you. Thank you, Mr. Chair, for this opportunity to... Mulțumesc, domnule președinte pentru că ne dați ocazia să prezentăm propunerea noastră pe această directivă. Am pregătit câteva slide-uri. Haideți să le parcurgem împreună, dacă sunteți de acord. În primul rând, situația, contextul. Această propunere trebuie să fie uh, văzută în perspectiva tuturor inițiativelor care promovează transportul multimodal. Avem un grafic pe ecran în care vedem situația actuală în cazul transportului de mărfuri intra-UE. Vedeți că jumătate din uh, tot transportul este transport rutier. Dacă am putea să creștem ponderea transportului multimodal, ar apărea, s-ar produce multe lucruri bune în ceea ce privește reducerea gazelor cu efect de seră, dat fiindcă trei uh, sferturi vin din traficul rutier, există avantaje și în ceea ce privește siguranța. Majoritatea accidentelor se produc în traficul rutier și avantaje pentru calitatea aerului. Și am avea și o utilizare mai echilibrată și mai eficientă a tuturor rețelelor de transport pentru că știm că avem un trafic foarte aglomerat, trafic rutier, cu uh, costuri economice foarte mari în prezent. Ce înseamnă transport combinat? Transportul combinat este tipul de transport intermodal și când spun transport intermodal, mă refer la transportul care folosește o singură unitate de încărcată, un container, care este transportat în mai multe feluri până la destinație. Transportul combinat încearcă și să maximizeze partea uh, din traseul urmat de container care folosește transportul nerutier. Deci transportul rutier este limitat doar la începutul și posibil la finele călătoriei respective transportul combinat s-a dezvoltat foarte bine în ultimul timp, rata de creștere este una foarte mare, însă sigur că lucrurile se pot îmbunătăți. Care sunt motivele pentru care nu se folosește acest tip de transport combinat în mare măsură? În primul rând, infrastructura facilitățile de transportare pentru a trece containerele dintr-un mod de transport în altul. Există zone în Europa unde aceste facilități sunt disponibile, dar există și regiuni unde nu sunt prezente. Și fără ele nu poți avea un transport combinat. În plus, haideți să rămânem pe slide-ul acesta, pentru că în plus există și chestiuni de costuri. Vedeți aici niște estimări pentru un cost mediu de transport pe distanțe de 5-600 de kilometri. Dacă 100 este costul folosirii transportului rutier exclusiv, transportul combinat, în lipsa oricărei intervenții, este în jur de cu 25% uh, mai scump. Asta pentru că este posibil să faci economii folosind barge sau transport feroviar și așa mai departe. Dar aceste economii sunt compensate aproape în totalitate de costul transportării containerului dintr-o formă de transport în alta. Și mai apar și costuri suplimentare. Partea în galben reprezintă costurile de tranzacție legate de faptul că trebuie să te coordonezi cu mai mulți operatori. Există întârzieri, deci până la urmă operațiunea e mai puțin fiabilă și în plus, pe lângă aceste costuri de tranzacție, există și costurile impuse de regulament dacă nu am făcut nimic. Ce înseamnă costul suplimentar de reglementare? De regulă avem un regulament privind greutatea și dimensiunea care impune plafoane cu privire la greutățile transportate. Dar transportul combinat folosește un container care este greu și care reduce capacitățile de încărcare. Și aici avem 4-5% suplimentare de costuri. Și apoi mai există și dispoziții și uh, oficitățile de încărcare. Și aici avem 4-5% suplimentare de costuri. Și apoi mai există și dispoziții și uh, fondurile pentru și dispozițiile pentru cabotaj. Dacă folosești doar uh, drumurile, aceste dispoziții nu se aplică. Dar pentru transportul combinat, fondurile pentru și dispozițiile pentru cabotaj. Dacă folosești doar uh, drumurile, aceste dispoziții nu se aplică. Dar pentru transportul combinat, care avem o astfel de modificare, este că directiva vine din 92, e veche și trebuie actualizată. Însă, noi vrem și să păstrăm avantajele actuale. Deci să ne ocupăm de aceste modal, tot transportul se face rutier. Vrem să clarificăm definiția pentru transportul combinat, care este cam ambiguă în legislația actuală, care dă naștere la multe probleme, litigii, incertitudine juridică la nivelul operatorilor și diferențe de aplicare în fundale. pentru că știm că uneori transportul combinat este folosit ca pretext pentru a, a nu respecta regulile sau a evita regulile care țin de cabotaj. Ceea ce nu vrem să se întâmple și vrem să ne asigurăm că operațiunile sunt cu adevărat documentelor electronice pentru a reduce povara administrativă pentru operator și am vrea să uh, oferim și o serie de stimulente actualizate. Deci poate că putem intra în detalii în ceea ce priveau nașterea unor interpretări diferite și de asemenea multor litigii, multor reclamații. Vrem să introducem o definiție mai simplă uh, pe care eh, să o poată folosi și autoritățile cu mai mare facilitate. Restul detaliilor le găsiți pe slide și putebilității. Vrem să introducem o serie de cerințe de informații pentru operator care ne vor permite să verificăm cu adevărat, mult mai bine decât se întâmplă în prezent, că avem de-a face cu o operațiune de transport combinat, cu adiza aceste informații care permit autorităților mai ușor să verifice conformarea, să facă cercetări, să facă valori de risc. Deci noi credem că asta ar facilita respectarea, bine? o urmărire a traseului parcurs de containere. Și, în încheiere, partea referitoare la stimulente. După cum am văzut, transportul combinat are o serie de dezavantajele uh, dirijate către infrastructura adecvată pe teritoriul Uniunii. După cum am spus, facilitățile de transportare sunt numeroase în anumite zone și lipsesc cu desăvârșire din altele. Prin această propunere, întâi de toate, vrem să ne asigurăm Însă, cel puțin în propunerea noastră, statele membre au libertatea de a hotărâi exact cum diferă condițiile în statele membre. Însă această intervenție trebuie să fie dirijată, în primul rând, către sprijinul pentru facilitățile lor transportărilor. Și ultimul slide. Acestea sunt rezultatele simulărilor pe care le-am făcut pentru pregătirea propunerii și ne arată că dacă adoptăm aceste definiții pentru trans- în simularea noastră asta ar duce la o îmbunătățire a competitivității de în jur de 17%, care duce la avantaje pentru industrie, implicații bugetare pentru statele membre. Acestea, credem noi, sunt rezonabile și asta ne va aduce uh, mai aproape de ținta globală de 30% uh, transport modal pe distanțe lungi. Și, cum v-am arătat chiar la început, toate externalitățile vor beneficia de avantaje. Bun, cred că ne putem optor pe acest dosar. Aveți acest dosar, am fost mândră pentru că această modalitate de transport merge în direcția în care noi, ca grup politic, încercăm să mergem. Și anume să ne apropiem cât mai mult uh, de un transport traficul rutier. Sunt foarte mândră de toate aceste lucruri și cred că putem avea o bună colaborare cu colegii pentru a ne asigura că propunerea Parlamentului se apropie cât mai mult de soluția necesară pentru stimularea atingerii acestor obiective. Realizat-o în detaliu, ni se pare o propunere bună în ceea ce privește actualizarea, pentru că, așa cum s-a spus clar, ce facem este să actualizăm o lege din 92, nu doar din punct de vedere al transporturilor. Vorbim despre uh, erajuri, să exploatăm tot ce putem la maxim pentru a ne atinge obiectivele. Care obiective? În primul rând, protecția sănătății cetățenilor și a mediului. Cred că noi toți suntem de acord că acestea sunt obiective de urmat și care ar fi cea mai bună impactului impactului transportului asupra sănătății și mediului. De ce? Pentru că trecerea de la transportul poluant, cum ar fi transportul cu vehicule de mare tonaj pe transport rutier în alte timpuri de transport, va avea un alt aspect esențial pentru care transportul combinat e important. Aici avem modernizarea, decongestionarea și îmbunătățirea logisticii. în ultimii ani s-au produs multe schimbări și trebuie să ținem ritmul, să modernizăm sectorul transporturilor și asta va reduce și uh, traficul de vehicule grele, traficul lor valoare. Deci să încercăm să eliminăm aceste diferențe care există în prezent între regiunile continentului urme infrastructurale, nu doar în ceea ce privește rețelele, dar și haburile, centrele feroviare. Și toată propunerea urme infrastructurale, nu doar în ceea ce privește rețelele, dar și haburile, centrele feroviare. Și toată propunerea la care ne gândim noi și cred că sunteți de acord. Deci propunerea Parlamentului trebuie să urmărească tocmai reducerea acestor diferențe, pentru că dacă nu, va fi dificil să stimulăm, să promovăm genul acesta de transport. Am văzut cât de mare este costul acestei alegeri față de transportul rutier normal. Acest 25% costuri suplimentare pe care le-ați menționat, trebuie să poată fi justificate cu o serie de alte avantaje care derivă pentru companiile care aleg această modalitate, mai degrabă pe- decât pentru statele care aleg această modalitate. Deci să încercăm să găsim modalități pentru care costul mai mare să se justifice prin avantaje nu doar globale, sănătatea publicului și a mediului, avantaje indiscutabile, dar sunt um, avantaje distribuite um, în întreaga colectivitate. Trebuie să existe și avantaje pentru partea publică sau privată care alege acest mod de funcționare. În ceea ce privește digitalizarea, Sigur că trebuie să promovăm asta pentru a avea sisteme de control mai rapide. Verica slabă a sistemului, nu doar pentru transportul combinat, dar în general și pentru transportul rutier, este controlul, veriga slabă. Din păcate, există probleme în ceea ce privește implementarea de controle, unele imposibile, dar chiar și când aceste controle se efectuează, birocratizarea excesivă legată adesea de această modalitate de transport face ca acest control să fie așa de automatizat încât este practic un, un factor de descurajare în alegerea tipului de transport. Fără îndoială, acesta este unul dintre obiectivele pe care trebuie să le vizăm. Și apoi, evident, trebuie să găsim și o adevărat, un, un echilibru corect între debirocratizarea și posibilele creșteri de costuri și dificultățile cu care s-ar putea confrunta industria dacă alege această modalitate. Acestea fiind spuse, ca să intrăm și mai mult în detaliu cu privire la propunerea comisiei, putem porni de la aspectul legat de definiție. Deci, de la articolul 1. Definiția acum este mai clară și uh, cei 150 de kilometri ca rază sau ca alternativă cu 20% reprezintă fără îndoială un, o, o linie de acțiune mai clară care fără îndoială nu va da naștere la situații nedorite. Și trebuie să fim atenți ca în momentul în care redactăm această propunere, să ne asigurăm că nu există probleme și diverse și diferențe cu alt, divergențe cu alte directive, cea privind greutatea și dimensiunile, de exemplu, ca să ne asigurăm că există o uh, continuitate între această directivă și ce avem în alte directive. În orice caz, suntem mulțumiți de faptul că în definiție sunt respectate standardele. În ceea ce privește discursul regat de implementare și control, articolul 3, cum am spus, acestea sunt la o primă posibilitate de propunere. Ne gândeam să avem în vedere o subdivizare a documentelor pentru controle, de control, tocmai pentru a permite să se reducă birocratizarea și să se facă întreg sistemul transport. În ceea ce privește raportarea și monitorizarea, după părerea noastră, Propunerea Comisiei este bine, în mare. Statele membre clare, atât în ceea ce privește reducerea emisiilor, Doamna Iuto, între bine, domnul președinte, trebuie să încheiați pentru că deja suntem cu multe în întârziere. Aveți peste 10 minute. Da, sigur, o să închei de îndată. Deci, foarte scurt în ceea ce privește cabotajul și detașarea lucrătorilor. Știm că în cadrul transportului combinat, partea rutieră are derogări în ceea ce privește cabotajul. Am explicat aceste nedumeriri și trebuie să fim foarte atenți să nu ajungem în situațiile în care companiile de transport folosesc această zonă francă în ceea ce privește zona liberă, în ceea ce privește uh, normele cu cabotajul. În ceea ce privește detașarea lucrătorilor, trebuie să ne asigurăm că și în cazul transportului combinat respectăm <laughs> cadrul normativ european. Îmi cer scuze că m-am lungit prea mult. Vă rog să vă limitați la 3 minute, pentru că uh, va trebui după aceea să avem timpul necesar și pentru subiectul următor, să fim corecți. Doamna Schmidt, din partea PPE, pentru 3 minute, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Dacă analizăm datele statistice, vom constata că în uh, domeniul transporturilor uh, poate să existe și o coordonare centrală. Știm că 10 miliarde până la urmă au fost investite în transport. Și când spun noi, mă refer la Parlamentul European, la Comisie, la Consiliu, dar noi nu putem uh, emite regulamente în ce privește comportamentul și opțiunile în trafic Eh, pentru că eh, dacă am putea eh, schimba lucrurile de pe transportul pe șosea, pe căile ferate, cu atât uh, mai mult constatăm că de fapt acest lucru nu se realizează. Cred că există proiecte pentru 2030 până în 2000 vor dori să conlucreze și până la urmă transportul pe calea ferată din păcate devine din ce în ce mai costisitor. Deci, deplasarea în continuă vor fi finalizate până la urmă tunelurile. Nu știu dacă viitorul transportului combinat nu se va baza în continuare esențial pe cel rutier. Pentru că, până la urmă, camioane, în camioane comparând cu Statele Unite, acolo din porturi eh, mărfurile se încarcă eh, direct eh, în vagon. Dar, din păcate, protecționismul în ce privește transportul feroviar în statele membre pare a fi încă foarte bine în rădăcină. La urmă, va fi totuși cel al transportului pe cale ferată. Dar înainte de a încheia, în afara sălii, uh, Vim van de Camp a organizat uh, o expoziție. O serie de aprecieri și câteva semne de întrebări. La articolul 1 nu se mai vorbește despre transportul între statele membre. Acestei propuneri este să eliminăm incertitudinile. Există uh, incertitudini legate de stimulente, legate de necesară de congestionare transportului rutier și, în același timp, obiectivul principal trebuie să fie evitarea incertitudinilor, pentru că se poate că anumite că care ar trebui să le soluționăm. Un alt exemplu de genul acesta este diferențierea dintre containere pe transportul oceanic și nou, care a fost eliminată și aș vrea să am o clarificare în acest sens. Însă se vorbește despre digitalizare specifici cu privire la ce nu mai este necesar și ce nu mai este cerut transportatorului auto și transportatorului din transportul combinat. Și un alt aspect, care kilometri transport rutier și asta ar fi uh, mai uh, ar da naștere la mai puține interpretări conflictuale. Nu cred că trebuie să creăm o zonă francă pentru cabotaj. Deja acționăm pe alte texte din pachetul rutier 1 pentru a evita o Adică un stat terț poate să aplice un tarif mai scăzut și să asta va duce la... Mulțumesc, doamna de Montete. Domnul Slotovski din partea EGR. De asemenea, pentru trei minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, În numele grupului ECR vreau să vă spun că noi susținem propunerea Comisiei Trebuie modernizată această directivă învechită, trebuie găsite stimul de transport. Sigur că avem câteva observații în ce privește soluțiile în detaliu. Înainte de toate, extinderea uh, lui. Și discuția de astăzi a indicat că acestea vor fi probabil elementele critice în cadrul noii dezbateri, pentru că există încă pe traseu. Uh, nu ar trebui să existe bariere artificiale uh, ca să se ajungă. Gracias, eh, președinte. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, mulțumim Comisiei și raportoarei pentru faptul că ne-au prezentat această inițiativă. În ceea ce privește obiectivele peransate, trebuie să știm ce facem și în ceea ce privește stimulentele, și aici suntem de acord. Acestea fiind spuse, suntem de acord și cu necesitatea de a reformula textul și schimba limbajul, pentru că din 92 s-au schimbat multe. Aș avea totuși o serie de întrebări pentru dumneavoastră. În inițiativă se vorba la de bază TNT, dar întrebarea mea este cum să facem asta, dacă se pare că deocamdată n-am fost capabili să prezentăm o imagine de ansamblu ideală pentru că eu asta aș vrea să văd, o imagine ideală cu privire la dezvoltarea TNT în Uniunea Europeană. Deci dacă nu zonele de trafic unde există blocaje, care evident sunt uh, aceleași. Și cum dăm, cum facem această infrastructură să funcționeze așa cum ne-am dorit, dacă așa stau lucrurile în realitate. În inițiativă, ne uităm la articolul 3, unde se vorbește despre toate cerințele unui control complet ca să știm dacă transportul este combinat sau nu. Se, vor, se cazuri excepționale sunt permise, uh, Uh, statele membre sunt cele care trebuie să reglementeze și așa mai departe. Dar ce împrejurări speciale, excepționale? Cazuri excepționale sunt permise, uh, statele membre sunt cele care trebuie să reglementeze și așa mai departe. Dar ce împrejurări speciale, excepționale avem în vedere? Pentru că dacă lăsăm textul așa, toată lumea o să interpreteze cum vrem. Apoi, la articolul 5, poate ar trebui să zicem să existe instrumente. Ideea este că statele membre se vor coordona cu statele membre învecinate pentru aplicarea măsurilor, pentru a garanta o distribuție echilibrată, pentru trebuie să existe instalații, și încă o dată se menționează rețeaua globală și rețeaua de bază TNT. Uh, alegerea. Cum credeți că se vor rezolva aceste lucruri? Și în încheiere, și vă mulțumesc că mi-ați permis să închei, domnule președinte, când se vorbește despre autorități naționale, se uh, spune că pot exista mai multe autorități care ar putea gestiona informațiile. Dacă ce vrem este să simplificăm, poate ar trebui să vorbim despre armonizare cu adevărată. Nimeni nu interpretează lucrurile diferit și există o bună mm, coordonare între statele. Uh, Mulțumesc, doamna Bilbao. Din partea GUE, doamna Kilenen. Mulțumesc. Mulțumesc. Stimați Deci, uh, acum, sigur că Ehm, este nevoie de o modernizare ehm, a transportului de acestei pentru că aici se poate atinge o mai mare eficiență și sper ca și Comisia să poată să clarifice eh, modul în care putem susține financiar aceste obiective de transport combinat compatibilitate între diversele tipuri de transport, astfel încât uh, să se poată recurge uh, facil la transportul combinat, pentru că uh, și din acest punct de vedere trebuie să existe unele garanții. Acest trei minute. Mulțumesc și în numele domnului Dalunte pentru prezentarea comisiei și a raportoarei. Din punctul meu de vedere, eh, mă întreb de ce eh, nu este posibilă această transferare a transportului de mărfuri de pe șosea pe calea ferată. Acest lucru nu se întâmplă. Comisia, prin toate mijloacele de care dispune, susține Eh, transportul rutier, fără să se folosească până la urmă calea ferată, deși eh, rețelele de cale ferată s-au dezvoltat. În clipa de față eh, în cer s-a scăzut taxarea transportului pe șosea dacă eh, eh, există această tendință prin Austria, pentru că acolo transportul rutier este mult mai ieftin. Deci eh, și în ce privește Claudia și după aceea tunelul Feldmanberg, o a opta minune a lumii. Este sprijinit de odihnă și ar fi o soluție extraordinară de transport de la Copenhaga spre sud prin Rostock. Dar uh, nu la ferată. Există această efortă, dar, uh, formulă, dar nu este stimulată suficient și ar fi un progres extraordinar dar trebuie să ținut financiar în defavoarea transportului pe calea ferată sau pe calea apei. Mulțumesc că îi dau cuvântul în încheiere domnului Demesmacher. Mulțumesc foarte dens populată și un fel de hotspot logistic în Europa. Logistica de aceea este esențială și pentru economia noastră, uh, pentru că 9% din PIB uh, se încasează din domeniul logisticii, favoarea calității aerului. Ieri am vizitat canalul Albert în cadrul uh, um, canal navigabil intern uh, Albert și uh, aici încă există un potențial de îmbunătățire. Pare că este de nedorit dacă pe o parte năsprești regulile generale referitoare la cabotaj, eh, pentru ca după aceea, prin această directivă, să deschizi un fel de portiță în acest sens. Asta poate duce la abuzuri. Eh, este legată de această directivă. De ce nu ar fi posibilă și o combinație cu transportul pe calea ferată când este evident o oportunitate? După aceea, ă, eu aș spune că obiectivele pe care și le propun prezentarea raportului definitivat al doamnei Aiuto va putea să le mai ă, comentăm activarea raportului doamnei Aiuto. Trecem la punctul următor. Este vorba despre o prezentare din partea Comisiei raportorului și rapivarea raportului doamnei Aiuto. Trecem la punctul următor. Este vorba despre o prezentare din partea Comisiei raportorului și raportelor din umbră privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și cu autobuzul. Știți că portul internațional um, există acum nevoia de articulare între state, inclusiv în ce privește problematica cabotajului și este nevoie de uh, completare a normelor comune privind transportul cu autocarul și autobuzul, pentru că se recurge mult și la uh, mașinile uh, mici la alte tipuri de transport. Îi voi da cuvântul acum reprezentantului Comisiei, domnul Liejoa, care se află în mijlocul nostru. Sperăm să ne prezentați în câteva minute propunerea Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Cu privire la accesul la serviciile de autocare și autobuze um, toate zelei de conexiuni cu autocarul pe distanțe lungi, fiind astfel o opțiune de alternativă la utilizarea autoturismelor. Toți actorii implicați, toate persoanele, instituțiile vizate au fost consultate și opiniile și uh, îngrijorările lor au fost toate integrate. De asemenea, am efectuat și un studiu de impact cu privire la oportunitatea acestui studiu. După cum vă spuneam, propunerea vizează facilitarea uh, stabilirii unei, creării unei rețele uh, in, uh, reglementări naționale, adică autorizarea unor noi servicii interurbane, comerciale, este limitativă, în același timp sunt, există multe practici discriminatorii care nu permit operatorilor de linii facilități disponibile în terminalele existente. Uh, uh, au rămas încă câteva statele membre care uh, își limitează accesul la operatorii proprii național, în baza unor reglementări diferite de la diverse. De aceea avem nevoie de reguli comune. Chestiunea este foarte sensibilă și în propunerea noastră am încercat să rezolvăm uh, relația dintre uh, serviciile private și uh, operatorii uh, de servicii publice, astfel încât se uh, operatorilor privați. Așadar, uh, statele membre, pe de parte, trebuie să-și poată păstra uh, marja de manevră în definirea serviciilor pe care um, le deschid pentru operatorii privați și un alt principiu, operatorii privați. Statele membre, în plus, au posibilitatea, au posibilitatea să refuze autorizarea anumitor servicii comerciale în momentul în care consideră că aceste servicii uh, pun în pericol serviciile, liniile uh, și operatorii publici. Noi sperăm că aceste noi reguli vor um, avea succes. Este important, uh, evident, să ai reguli bune, dar trebuie ca și aplicarea să fie uh, corespunzătoare. De aceea avem uh, nevoie de, un, de autoritate națională de reglementare care să vegheze asupra implementării corespunzătoare a noilor dispoziții această cerință de a avea o autoritate de reglementare eh, națională nu ar trebui să implice cheltuieli suplimentare pentru statele membre, pentru a să acopere eh, în activitatea sa și modul de transport rutier. Deci, așadar, aveți o eh, propunere pe masa dumneavoastră pe care aș nume-o chiar o mică revoluție de fapt este și o evoluție uh, a ca uh, Germania și Franța, de pildă, în tot acest timp al elaborării propunerii să își liberalizeze, să își deschidă piețele pentru operatorii privați. Uh, deci ne asigurăm prin noi la noua propunere că acest proces va continua și că vor exista în sfârșit reguli comune. Mulțumesc Comisiei îi da cuvântul acum raportorului, domne. Robert Sile, în ce privește timp. De început, cu DigiMove, eu cred că vom continua de altfel uh, în aceeași termen uh, amical. Uh, aș vrea, în contextul impunerii unei piețe veritabil unice, vreau să reamintesc copil, colegilor mei că transportul este foarte important element de realizare a pieței unice și Ehm, ehm, în domeniul transportului și în special transportului de tren nu, mai, nu avem încă elementele. Vom avea în sfârșit șansa să alegem uh, uh, servicii de calitate la un preț uh, competitiv de la cel mai bun operator. Este în interesul tuturor, nu doar într-un alt stat. Deci, între, eh, mai ales eh, eh, dacă legătura aceasta este transfrontalieră. Deja autorități de reglementare națională independente în alte state urmează să fie înființate feroviar. Aici însă nu cred că trebuie să copiem aceeași uh, structură uh, coerent și în cadrul autorităților de reglementare naționale din domeniul transporturilor. Uh, am constatat că există state membre care se opun și chiar există presiuni mari împotriva punere în aplicare a unui astfel de sistem. De ce? Pentru că în acele state membre care uh, vor exista operatori uh, de lungă distanță uh, care vor opera mai eficient anumite linii decât uh, operatorul public, atunci statul va trebui, va trebui să uh, subvenționeze și mai mult acele linii publice pentru a rămâne competitive, a rămâne în viață. Uite. Evident că există și posibilitatea creării unor noi autogări sau construirea unor noi terminale de transbordare, a unor noi stații, dar în anumite state membre există exigențe foarte, și inclusiv urbanistice, foarte foarte restrictive în această privință în care există populație cu o densitate scăzută, unde aceste linii nu sunt atât de profitabile. Dar noi am creat o legislație și trebuie să ținem cont de toată populația uh, Uniunii Europene și de aceea atunci când elaborăm noi legi trebuie să uh, înțelegem că beneficii. Tocmai de aceea trebuie, uh, trebuie să păstrăm echilibrul în, în procesul de legiferare. Eh, cred că putem găsi un compromis eh, pe toate chestiunile dificile și cred că până la sfârșitul anului putem eh, fi gata cu, cu, cu acest pacrimă lectură. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Robert. Iar acum trebuie să ascultăm pe raportorii din umbră pentru fiecare câte trei minute, dacă sunteți de acord și domnul de Grandes Pascual din partea PPE va fi primul. Dacă sunteți de acord. Și domnul de Grandes Pascual din partea PPE va fi primul. E o evoluție sau o revoluție? Am auzit întrebarea din partea comisiei și opta pentru o revoluție. Eu cred că nu. N-a intrat în detalii legate de evaluarea fondurilor pentru că presupun și din discreție și din semnele de întrebare cu de argumente grele aici, dar proporționalitatea nu există, pentru că liberalizarea serviciilor ca formă este o simbioză între diferitele moduri și asta reprezintă un factor esențial de transport. Autobuzul este modul cel mai social de transport. Ajuta cetățenii care se află în dificultate și avem fie servicii publice sau sisteme mixte la care participă partea publică și se asigură o inter, uh, un interșanjaj între acestea. Să căutăm o soluție echitabilă și corectă, concret. Trebuie să discutăm mult, sunt multe detalii de văzut. În cele spuse de domnul raportor, eu văd deschidere către dialog, pentru că dacă nu, vom ajunge la un acord, subiectul va fi foarte dificil de tratat. Și eu cred că e foarte important. În iulie anul trecut, după care l-a corectat ca fiind favorabil, dar cu rezerve, ceea ce ne arată că subiectul este unul foarte complex, foarte dificil. Și cred că în domeniul transportului competențele sunt partajate. Știm asta, acceptăm asta cu toții și cred că nu trebuie să existe șocăm cu eficiența acestor sisteme care oferă servicii publice și care ne-ar putea ajuta să îndeplinim obiectivele lăudabile menționate de comisie. Mulțumim domnului de Grandes Pascual pentru socialiști și democrați domnul Columbacev. Um, thank you very much, Mr. Chair. Este goală dacă asta de, se datorează obligațiilor asumate în uh, contextul președinției bulgare sau, mă rog, oricum, uh, acum nu mă mai uh, pot exprima în limba mea maternă, așa că trec în engleză la propunerea uh, care ne-a fost prezentată. Nu știu dacă suntem fericiți, dacă am fi fericiți cu consecințele acestei liberalizări, pentru că dacă urmăm exemplul german, uh, Eh, care eh, este eh, exemplul liberalizării? <laughs> Că anume a apărut o companie care și-a acaparat 90% în piață și deține astfel o situație de monopol. Vrem un astfel de monopol? Vrem să aplicăm acest rezultat și în cazul altor state? Sau să mergem pe exemplu Spaniei, care are și linii profitabile și linii mai puțin profitabile. Dacă deschidem piața cred că uh, uh, nu vom face altceva decât uh, să oferim marilor companii europene să acapereze liniile profitabile și să rămânem noi cu, cu liniile nerentabile, urmând ca municipalitățile și statul să își asume costurile suplimentare. Nu știu dacă vrem asta. Uh, de altfel, prin această propunere liberalizăm și cabotajul. Și nu susțin acest lucru pentru că noi vrem să reducem cabotajul în uh, transportul de uh, marfă. Atunci de ce l-am liberalizat la, la se aplică șoferilor de camioane? Deci aici trebuie rezolvată această problemă de cabotaj în cazul camioanelor versus în cazul autocarelor. Evident că liberalizarea pieței pune, uh, uh, expune la riscuri mari sistemul public de transportul interurbane. Și atunci trebuie să ne întrebăm cum putem să limităm uh, capotajul. Sigur că tot, tot în Belgia, de pildă, tot ce e mai mult de 100 de kilometri poate fi și transport internațional, dar în Spania și în Franța 100 de kilometri nu înseamnă transport interurban de mare distanță. Uh, deci trebuie să ne întrebăm dacă această limită este oportună și dacă ea este aplicabilă statelor membre sau dacă este aplicabilă în același fel în statele membre. Avem state membre în care piețele de transport sunt foarte dezvoltate și pentru ele propunerea nu va pune mari probleme, dar pentru alții, da, participați. Trebuie să semnalați uh, administrației în prealabil că doriți să interveniți uh, pentru uh, a putea furniza și interpreți. Asta este explicația pentru decepția dumneavoastră. Iar acum voi da, voi da și mie cuvântul foarte pe scurt. Există acum aspecte de natură foarte diferită. Problemele care au fost invocate Uh, se repetă frecvent, nu trebuie să ajungem la un monopol uh, privat, uh, trebuie până la urmă ca și responsabilitatea să poată fi partajată și sigur că ne dorim o deschidere a piețelor într-un climat de liberă concurență, dar sigur că trebuie să existe și un climat de integrare cu autoritatea feroviară pentru că are capacitatea să administreze mai bine acest tip de probleme. Dar este o întrebare pe care o adresez și Comisiei. Când vorbim despre protejarea intereselor serviciu public, noi în Franța ne dorim o deschidere a serviciilor în acest sens, iar după aceea deschiderea serviciului public Uh, pentru uh, transportul cu autobuzul uh, rutier se, va fi strict, trebuie să fie mai bine precizată. Iar în ce privește terminalele, de asemenea, este o problemă dublă. Comisia își dorește un liber acces la terminale, dar în același timp este o problemă fizică, lipsa capacității terminalelor. Nu există de domnul Columbașev în legătură cu uh, cabotajul și problematica uh, lucrătorilor detașați. Deci, Există o serie întreagă de chestiuni care rămân deschise și ca acest dosar să fie până la urmă ca un elefant în magazinul de porțelanuri. Va trebui să existe o dezbatere însuflețită pentru a putea găsi până la urmă o soluție echilibrată conform unor obligații care trebuie să fie respectate. Deci, acum voi da îi voi da cuvântul domnului Kramer din partea verzilor. Michael. Ja, ich bedanke mich auch bei der Kommission und bei Mulțumesc uh, Comisiei și raportorului. Dosarul este dificil pentru că deosebirile dintre diferitele modalități de transport nu sunt avute în vedere. Le s-ar simplifica mult. Dacă un șofer de autocar nu are suficient ore de odihnă, atunci el devine un risc și un pericol pentru pasager și asta trebuie evitat. În, în gări, în terminale. Da? Și uh, culmea este că tocmai în regiunile rurale unde ar trebui să care Eh, acești operatori nu înființează linii pentru că, evident, nu sunt rentabile pentru el și atunci e mai scump, da? Eh, dar situația eh, de dezechilibru este pentru că n-au suficiente stații de unde să oprească. Deci șoferii de autobuze și operatorii vor tot mai multe stații, dar vor să folosească o infrastructură pe care, la care nu contribuie. Crește cu 20% de, la sută anual în ultimii ani și uh, uh, asta într-un ritm, uh, uh, uh, inclusiv în avion pot să-mi duc bicicleta. Da? Anul trecut, de pildă, a crescut, cu, inclusiv în avion pot să-mi duc bicicleta. Da? Anul trecut, de pildă, a crescut cu căile feroviare și operatorii feroviari. Mulțumesc. Mais ça valait une révélation quand même, c'était que... Oricum, Michael eh, preferă deci eh, să eh, circule cu autobuzul când are bicicleta decât cu trenul. Bun. Vă, vă mulțumesc acum în avans celor care vor interveni, că se vor limita la... Mulțumesc, domnule președinte. Da, mulțumesc Comisiei pentru prezentare și domnului Sile pentru intervenția inițială. Aș vrea să vă spun că în țări cum este Spania, unde datorită structurii geografice și a demografiei, în lumea rurală este așa de dispersară, există rețele de autobuze, autocare, servicii publice. În lumea rurală este așa de dispersară, există rețele de autobuze, autocare, servicii publice. Este practic cea mai mare, cea mai densă din Europa, rețeaua noastră. Și asta ajută la coeziunea teritorială, vorba despre prețuri accesibile pentru acest gen de transport și eh, calitatea mijloacelor de transport este una bună. Atât autoritățile naționale, cât, într-o mai mică măsură, și autoritățile regionale negocierile care se duc și acolo unde există mai ales deficit. Trebuie să existe de transport mult mai bun decât mașina individuală, mașina personală. Este vorba despre servicii publice și orice companie europeană poate să participe la licitațiile deschise de autorități